Ultimul punct, măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză. Raportoarea este Edith Herzog și îi dau direct cuvântul. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că a fost foarte bine să așteptăm puțin înainte să începem. Cel, pu cel puțin raportorii din umbră sunt aici, domnul Höckmark și domnul Chichester. Exact cum ați spus, discutăm despre regulamentul privind uh, măsurile de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză. Și aș dori să încep cu infrastructura digitală de înaltă calitate și relația sa cu sectoarele economiei inovatoare. Este chiar coloana vertebrală a programului nostru de creare de locuri de muncă și este deja coloana vertebrală a pieței unice. În mare măsură, are un potențial neexplorat de creștere și locuri de muncă și deci reprezintă un factor cheie de competitivitate pentru întreprinderi mici și mijlocii. Înainte de a intra în detalii, cred că strategia de la vârf spre bază și de la bază spre vârf Cred că, înainte de a discuta despre asta, trebuie să analizăm provocarea globală provocarea globală, cursa globală e foarte importantă și Africa are deja rețele 4G, deci e clar că trebuie să ne concentrăm și să dăm și noi un răspuns. Răspunsul pentru mine este clar, piața unică, de aceea formatul legislativ pe care îl alegem trebuie să fie uh, unul care să ne garanteze un succes ce, cât mai rapid. Uh, Strategia UE 2020 a subliniat importanța uh, benzii largi, care ar trebui să acopere Europa până în 2020. Europa trebuie să aibă acces la internet de mare viteză, peste 30 de megabytes pe secundă, și 15% dintre gospodăriile europene să se aboneze la uh, internet cu peste 100 de mega pe secundă. Avem suficiente probleme în Uniunea Europeană, nu e cazul să mai adăugăm încă una. Oamenii devin mobili pentru că se mută din teritoriile unde nu există acoperire internet. Cred că e foarte important. Și mai ales dacă analizăm zonele rurale, ne dăm seama că uh, ar fi important să-i păstrăm pe locuitori în acele zone, avem și alte politici în acest sens, însă dacă cetățenii nu beneficiază de acoperire internet, profită de mobilitate. Cred că trebuie să avem o perspectivă regională și să ajutăm toate părțile Uniunii Europene să aibă acoperire internet. Cred că strategia noastră trebuie să presupună găsirea unui echilibru între zonele foarte populate și cele cu populație mai uh, puțină. Așadar, uh, Comisia propune inginerie, lucrări de inginerie civilă, care reprezenta 80% din costurile totale, și explorarea sinergiilor dintre rețelele de telecomunicații și alte rețele. Accentul se pune pe uh, infrastructura pasivă și dezvoltarea acesteia. Și uh, un punct cheie al propunerii este coordonarea lucrărilor de inginerie civilă cu echipamentele uh, din clădiri. Cred că trebuie să privim acest regulament și în cadrul uh, ă, ă, SEF și, de asemenea, trebuie să ținem cont și de concluziile ce pot fi trase din planul de redresare. În uh, 2008 s-au primit fonduri în cadrul programelor de redresare și am constatat că, deși fondurile erau disponibile, autorizațiile au fost acordate foarte lent, coordonarea a fost slabă și deci banii nu au fost atât de bine cheltuiți cum ne așteptam. Deci există o nevoie clară pentru acest act legislativ. Ce probleme trebuie să fie rezolvate? ce puncte slabe există, ce blocaje. Ar fi vorba despre uh, co-desfășurare de ineficiențe privind acordarea administrativă de autorizații, procedurile rapide, este vorba și de conectarea clienților la nivelurile naționale și ar fi importantă obligația de a oferi informații și de a acorda acces la infrastructură. Și chestiunea subsidiarității, de asemenea. Una dintre provocările pe care le-am constatat este aceea că nivelul de conștientizare al uh, industriilor referitor la sinergii este destul de redus deocamdată. Foarte puține întreprinderi din domeniul energiei și foarte puține alte rețele sunt conștiente de această problemă. Nu toată lumea a înțeles-o, de aceea cred că trebuie să uh, avem o abordare rapidă a Parlamentului și a Comisiei uh, pentru a spori conștientizarea potențialilor parteneri cu privire la colaborările necesare. Cred că aici, în Parlament, avem două motive principale pentru a accelera procesul. În primul rând, Parlamentul a pus în evidență de multe ori necesitatea de a avea o piață unică în acest domeniu. Credem că trebuie ca toți europenii să aibă acces la internet și considerăm că este o chestiune ce ține de competitivitate. Dar mai este și un alt motiv, unul instituțional, și anume mai e foarte puțin până la alegerile europene, deci dacă dorim să avem succes și să ne adoptăm raportul înainte de alegeri, atunci ar fi bine să țintim către plenara din ianuarie sau din februarie. Deci ar fi bine să fim uniți și să avem o procedură rapidă și să lucrăm constructiv pentru a atinge acest obiectiv. Aș vrea să mai subliniez și că după ce s-au încheiat ieri negocierile pe cadrul financiar multianual, foarte mulți comisari fac propuneri juridice, deci mai devreme sau mai târziu ne vom trezi că toată lumea vrea să încheie acordurile în prima lectură, în ianuarie, februarie și martie, și de aceea cred că trebuie să ne folosim avantajul competitiv și anume că acest act legislativ este deja în Parlament și să începem să lucrăm. De altfel, de aceea vreau să-i rog pe colegi Haideți să începem să lucrăm cât mai rapid. O altă provocare pentru noi se va referi la mobilizarea Consiliului, deoarece, ca și la Parlament și la Consiliu, se vor face presiuni de către comisari în foarte multe dosare diferite care sunt în curs de uh, apariție. Am discutat cu președinția lituaniană, dar din câte știu eu, nu este pentru ei o prioritate acest act legislativ. Astăzi merg în Lituania cu biroul socialiștilor pentru a discuta despre președinția lituaniană și deci aș dori să aflu care este părerea lor despre accelerarea procedurii. Cum vreau eu să uh, abordez situația. În primul rând vreau să-mi depun proiectul de rapid până în 3 septembrie. Știu că este o dată Uh, greu de atins pentru că mai avem doar puține săptămâni de lucru, dar eu și colegii mei vom fi aici în vară, deci până la sfârșitul lui iulie vom fi încă în birouri. Vom uh, redacta documentul în limba engleză, astfel va fi mai ușor de citit de către colegi. Și în permanență am să vă trimit uh, ce este gata în limba engleză ca să-mi puteți trimite comentarii. Deci până în 3 septembrie aș vrea să trimit raportul la traducere și uh, sper că la sfârșitul lui septembrie ITRE să aibă o primă sau o a doua discuție pe acest subiect. Și apoi, până în 3 octombrie, să avem termenul de depunere a amendamentelor și între timp, nu e pe ordinea de zi, dar în 2 octombrie planific o uh, audiere SND, pentru că nu cred că vom avea timp să organizăm una la comisia noastră din cauza că este târziu. Oricum, 3 octombrie va fi termenul de depunere a amendamentelor și probabil în 28 noiembrie noiembrie am avea votul la ITRE. Avem suficient timp apoi pentru amendamentele de compromis împreună cu colegii raportori din umbră și apoi până în ianuarie, februarie vom putea ajunge la plenară. Am analizat cu atenție opiniile parlamentelor naționale am văzut că Suedia, Regatul Unit, Slovenia și țările de jos au trimis avize ale parlamentelor, se referă mai ales la subsidiaritate. Aș dori să fiu foarte deschisă și să vă spun că, după părerea mea, această legislație nu este una în care trebuie să ne aruncăm cu capul înainte. E mai mult ca și cum am începe să urcăm un munte și dacă este să urcăm un munte, cred că e mai bine să o facem pas cu pas. Practic, dacă nu reușim să realizăm tot ce este prevăzut în directivă, nu este nicio nenorocire. Eu îi voi asculta pe colegi uh, foarte deschis Uh, și voi uh, miza pe cooperare și nu pe ceartă. Cam atât deocamdată. Sunt convinsă că colegii mei care se pricep foarte bine în domeniu, cei, uh, domnul Chichester și celălalt coleg, mă vor ajuta și vom reuși cât mai repede să adoptăm acest raport și să trezim frumoasele adormite reprezentate de celelalte rețele ale industriilor. Vor trebui să privească acest dosar ca pe unul de plus valoare europeană. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Uh, Într-adevăr, uh, pot confirma datele menționate de doamna Herzog. În 18 septembrie avem discuția proiectului de raport. 3 octombrie va fi termenul de depunere a amendamentelor și votul la ITRE va avea loc în, la sfârșitul lui noiembrie. Domnule Höckmark, doriți să lucrați și dumneavoastră la acest dosar în timpul verii? Mulțumesc, da, aștept cu nerăbdare să văd ce va lucra raportoarea în timpul verii și uh, mă bucură prezentarea sa și aștept cu nerăbdare să văd ce ne va mai uh, spune când ne vom revedea în septembrie. Cred că tot ce spune doamna Herzog este înțelept și rezonabil și pragmatic. Voiam doar să spun câteva cuvinte despre natura acestui dosar. Pentru că ați putea spune că este destul de tehnic. Cred că, cum spun uh, britanicii, britanicii e nitty-gritty, e de, o muncă de detaliu, deci trebuie să punem la punct foarte multe amănunte. Și cred că este important ca raportoarea și, de fapt, noi toți să clarificăm ce vrem să obținem din acest proces. De la sine înțeles este că e important că trebuie să avem obiectivul de a scădea prețul dezvoltării de rețele de mare viteză. Știm că acest raport este cumva paralel cu altul care se referă la facilitatea conectarea Europei. Deci, alocarea de fonduri pentru sprijinul public. Deci, acolo unde este necesar. Raportorii pe buget uh, știu că uh, s-au făcut multe schimbări în CFM în acest domeniu. Însă, ar fi o metodă să mai readucem niște resurse aici, încercând să reducem costurile atunci când dezvoltăm diverse tipuri de rețele. Cred că e important să nu uităm, când analizăm astfel de detalii, că Europa e foarte diferită, nu doar din perspectiva naturală, ci și zonele rurale. Zonele rurale sunt diferite. Sunt multe state unde populația este mai redusă, unde densitatea populației este mai mică, unde distanțele sunt mai mari. De aceea e foarte important să avem o abordare neutră în ceea ce privește optarea pentru diverse tipuri de tehnologii. Dar cred că e important să știm și unde vrem să ne situăm în viitor și ce vrem să obținem după ce ne ocupăm de spectru, de foaia de parcurs și așa mai departe. Și am spus-o și în cazul altor dosare. Este important să creăm șanse ca Europa să devină lider aici. Să avem capacitățile și viteza. În textul comisiei se vorbește despre pragurile de 30 de mega, de 100 de mega ca praguri pentru viitor, ca obiective pentru viitor, Aș vrea să vă spun că aceste obiective sunt depășite și demodate. Și în alte dosare avem alte praguri. În uh, dosarul Conectarea Europei subliniem, spunem că trebuie ca toată populația să aibă acces la 100 de mega pe secundă până în 2020. Vorbim deja astăzi despre 4G, despre rețele wireless, despre traficul de date mobile, deja suntem la 100 de mega, deci asta e realitatea. Și este unul din modurile de a continua aici. La 30 de mega, dacă începem acum un plan, o procedură pe termen lung, și reglementăm cu obiectivul de a avea 30 de mega pentru zonele rurale, un lucru va fi sigur, și anume că zonele rurale vor rămâne în urmă până în 2020. Trebuie să ne asigurăm că avem viteză mare și capacități mari. Și cred că aceste obiective sunt extrem de importante. Uneori e vorba de o schimbare de tehnologie, de o alegere de tehnologie. Alteori, va fi o abordare tehnologică a acestor investiții, dar dacă obiectivele noastre sunt greșite, vom face și investiții greșite. Și cred că riscul acesta este evident. Să, dar, dacă vorbim încă despre 30 de mega, eu asta aș vrea să repet, este un nivel demodat. În Japonia au încercat fibra optică cu 14 de trilioane de bytes pe secundă, la nivel de laborator. Dar asta demonstrează despre ce cifre, despre ce magnitudine se discută deja. E foarte interesant uh, faptul că următoarele servicii care vor apărea în anii viitori vor necesita viteze mai mari și capacități mai mari. Fără acestea, nu vom fi în măsură să garantăm dezvoltarea acestor modele în Europa. Aceasta este realitatea. Și de aceea aș vrea să o întreb pe raportoare, vreau să o rog pe raportoare când lucrează la acest dosar în vară, să se gândească în primul rând ce fel de obiective ne dorim. Pentru că eu cred că acesta este unul dintre semnalele cele mai importante. În al doilea rând, trebuie să uh, analizăm ce trebuie reglementat la nivel european și ce trebuie să fie lăsat la nivelul național și pentru autoritățile locale. Eu nu cred că e cel mai bun mod să reglementăm noi cum se construiesc casele și străzile, nu la nivel european, dar ar fi înțelept să discutăm despre cum putem garanta că se profită de toate ocaziile când se investește în infrastructură, că se profită de șanse pentru investitori, pentru alți actori, ca să fie cât mai uh, raționali. Asta ar fi mesajul meu pentru raportoare. Vreau să rog să se gândească unde vrem să ajungem când încheiem acest proces în diversele dosare pe care le discutăm. Ce putem face noi aici ca să uh, ajutăm și care e cea mai bună soluție pragmatică să ne asigurăm că acționăm fără să încălcăm subsidiaritatea. Când spun subsidiaritate, nu este doar o formalitate. Unele lucruri se fac mai bine la nivel local și, la, și național decât la nivel european. Despre asta e vorba. Eu nu cred că nivelul european este cel mai apt să reglementeze în domeniul dezvoltării de uh, bandă largă în nordul Suediei sau în Irlanda sau în arhipelagul finlandez și așa mai departe. Deci cred că trebuie să echilibrăm subsidiaritatea și să ne asigurăm că avem posibilitatea de a lua cele mai bune decizii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Höckmark. Domnul Chichester. Mr. Chairman, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc colegei Herzog pentru prezentarea acestui subiect și pentru faptul că a acoperit și partea procedurală, ca să știm unde ne situăm. Întotdeauna mă aflu în oarecare dificultate când vorbesc despre chestiuni tehnologice și cred că că am dau dreptate copiilor mei cu privire la părerea pe care au despre mine în domeniu. Însă, am parcurs destul de mult drum de când vorbeam despre șosele, drumuri, canale atunci când era vorba de infrastructură. Acum vorbim despre bandă largă, despre mijloace electronice care sunt o parte esențială a comunicării în societatea noastră și trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a redeveni uh, în poziția de lider pe care am avut-o în trecut în ceea ce privește comunicațiile electronice. Eu aș înclina spre uh, precauție în ceea ce privește o soluție universal valabilă. De exemplu, știu ce se întâmplă în Regatul Unit, chiar în partea de sud-vest, regiunea pe care o reprezint eu, unde parteneriatele public-private sunt cele care implementează o capacitate de bandă largă din ce în ce mai bună. Și faptele vorbesc de la sine, zic eu, și trebuie să respectăm principiul subsidiarității și pentru ce fac statele membre. Și dacă sunt state care nu fac așa de mult cât ne-am dori, să le încurajăm mai degrabă decât să le impunem o legislație strictă. Prin urmare, eu sunt pentru încurajare. Colegii probabil știu acest lucru. Eu nu sunt pentru obiectivele acelea și țintele obligatorii și stricte. Da, ele sunt bune, dar dacă le uh, facem prea stricte, sunt uh, fie prea costisitoare, dacă e să le atingem, fie nu pot fi atinse. Așa că salut uh, ideea de a face rețelele mai puțin costisitoare și fără îndoială sunt de acord și cu comentariile colegului Hockmar despre facilitatea privind conectarea Europei, unde încercăm să facem cu 10% din buget uh, ceea ce s-a prevăzut inițial. Asta o să fie într-adevăr un exercițiu interesant. Îmi face mare plăcere și acest lucru va continua și pe durata vacanței de vară, uh, să mă gândesc că colega mea, Herzog, va trudi din greu pe durata verii pe textul acesta. Nu. De fapt, cred că sper că îl veți putea rezolva cât mai repede și vă veți bucura de pauza aceasta de care avem cu toții nevoie. Și aștept cu nerăbdare să ne informați în septembrie despre cum stau lucrurile și Poate atunci o să fiu și eu în poziția de a înțelege partea tehnică mai mult decât o fac în prezent. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Chichester, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult. Întâi de toate vreau să spun că suntem foarte norocoși să avem astfel de colegi, trei colegi așa de eh, calificați, domnul Chichester, Gunnar și Edith, care să ne ofere niște informații foarte practice și concrete și cred că ar fi o prostesc din partea noastră să noi ascultăm. Câteodată tinzi să uh, te lași dus de idei idealiste, de obiective fanteziste și să nu gândești practic. Și dacă se întâmplă așa, riscăm să ne trezim că stabilim niște obiective um, ireale, nerealiste care vor duce la frustrare. Prin urmare, după părerea mea, aceste ținte obligatorii, care nu pot fi îndeplinite, vor duce la niște costuri prea mari fără nicio logică. Regiunile trebuie să fie cele care hotărăsc ce pot face și noi trebuie să le ajutăm cu structura globală. Fără îndoială, Europa trebuie să-și redobândească avantajul competitiv pe care l-am pierdut. L-am pierdut în parte și pentru că am încercat uh, un nivel de control prea ridicat aici, din uh, Bruxelles. Și pentru asta pe bună dreptate sau nu, putem fi și noi învinovățiți. Prin urmare, iată că acum avem ocazia, mai ales în acest domeniu, să evoluăm astfel încât să ajungem din urmă și chiar să-i depășim pe cei care sunt înaintea noastră. Avem expertiza, avem masa critică necesară, deci mai avem nevoie de politici uh, raționale și de punerea lor în aplicare. Și în acele politici trebuie să încurajăm investitorii să se implice. Fără îndoială, locația în sine nu va fi un factor esențial în uh, evoluția afacerilor, lumea afacerilor în uh, viitor, ci conectivitatea. Deci aici trebuie să lucrăm și dacă putem uh, obține progrese în mod practic, atunci obiectivele 2020 vor fi îndeplinite, ba chiar mai mult. Așa că, dragă Edith, continuă așa cum ai început, să te bucuri de vacanța de vară și așteptăm uh, în toamnă să auzim niște obiective practice și logice. Doamna Herzog. Nu, înainte un, reprezentantul comisiei. Domnul Grossman. Bună dimineața tuturor! Mulțumesc pentru că acordați comisiei ocazia de a interveni pe raportul Herzog. Întâi de toate, apreciez deschiderea comisiei dumneavoastră și a raportorului de a se ocupa de acest subiect și încă într-un ritm destul de alert. Uh, știm cu toții că există această nevoie de a ne redovândi avantajul competitiv și încă este o nevoie destul de urgentă, așa cum am auzit din partea colegilor. Există obiective ambițioase pentru agenda pentru Europa în 2020 și dacă nu ne poziționăm pe direcția corectă de pe acum, acele obiective nu vor putea fi atinse. Sunt unele voci care consideră că obiectivele sunt modeste, dar eu zic că ar trebui să încercăm să le îndeplinim și apoi vedem. Aș vrea să comentez pe două subiecte, pe două aspecte menționate aici. În primul rând, uh, partea tehnologică. Vreau să vă garantez că suntem perfect conștienți de acest principiu care se găsește în cadrul nostru general de acțiune și încercăm să fim cât mai neutri din punct de vedere tehnic. Sigur că vrem să vedem uh, uh, comunicarea în bandă largă de înaltă viteză beneficiind de măsurile pe care le propunem, dar în niciun caz nu creăm uh, prejudicii altor tipuri de tehnologii. Vreau doar să clarific faptul că măsurile vor acoperi și rețelele mobile, rețelele IT și accesul la rețelele existente deja acolo unde acest lucru se um, dorește. De asemenea, reducerea birocrației, pentru că știți că implementarea acestor rețele mobile necesită o serie de licențe, de permise și așa mai departe. Asta în primul rând. În al doilea rând, S-a vorbit aici despre alegerea instrumentului și despre chestiunea subsidiarității. Acestea sunt chestiuni care, zic eu, trebuie să fie clarificate și din punctul nostru de vedere pot să vă spun că uh, suntem foarte deschiși la ambele aspecte și veți vedea că acest lucru se regăsește atât în uh, uh, partea explicativă cât și în studiul de impact. În ceea ce privește principiul subsidiarității ca atare, uh, vreau să subliniez că nu vorbim aici despre o abordare general valabilă. Vorbim despre un set de facilitatori foarte bine țintit. E vorba de măsuri care sunt acoperite de propunerea Comisiei și acestea trebuie să faciliteze, să promoveze identificarea de soluții comerciale la nivelul factorilor implicați, nu doar operatori de telecomunicații, ci și operatorii altor rețele și altor tipuri de servicii. Da, oricum, îi privim drept facilitator și accentul se pune pe drepturile și obligațiile specifice ale factorilor respectivi. Și asta duce și la stabilirea alegerii instrumentului de reglementare, adică un regulament în loc de o directivă. Asta pentru că, în primul rând, am încercat să evităm armonizarea totală într-un domeniu care este foarte variat prin natura sa. Cum am spus, ne axăm mai degrabă pe drepturi și obligații specifice. Acestea însă credem că trebuie să fie aplicate cât mai repede posibil și pur și simplu uh, nu credem că e, ar fi același lucru din punct de vedere al limitei de timp dacă am avea o directivă unde e nevoie de multe luni pentru transpunere, apoi alți ani pentru uh, implementarea corectă și așa mai departe. De aceea, pentru a fi cât mai eficienți și mai rapizi, am ales ca instrument, și eu zic că e o alegere întemeiată, am ales deci ca instrument un regulament. Și în uh, partea explicativă veți vedea că explicăm acest lucru și considerăm că este în totalitate în concordanță cu rezoluția Parlamentului European adoptată acum un an cu privire la actul privind piața unică, unde uh, se uh, alegea aceeași, același instrument pentru a crea un cadru omogen pentru uh, domeniul de afaceri și implementarea acestor prevederi. Prin urmare, suntem în totalitate în concordanță cu abordarea lasă de Parlamentul European la rândul său, având în vedere că această inițiativă este parte a Single Market Act 2 și este una dintre acțiunile cheie, de fapt, din acest uh, act. În ceea ce privește subsidiaritatea și stabilirea unui echilibru corect între nivelul național, regional, local și cel european, ce vreau să spun aici este că Propunerea încearcă să stabilească, în măsura posibilului, un echilibru cât mai bun, adică armonizăm drepturi și obligații care, după părerea noastră, sunt facilitator cheie pentru a crea un potențial de până la 60 de miliarde de euro. Deci nu vorbim aici de niște detalii mărunte și tehnice, ci de sume importante pe care vrem să le economisim. Dar, pe de altă parte, sunt multe măsuri care trebuie luate pentru a acompania acest proces și Uh, în funcție de cum, sunt, uh, uh, cum stabilesc statele membre, așa se vor implementa aceste, resu- aceste rețele. Deci nu facem noi presiuni, nu impunem modele pe care le considerăm potrivite. A fost menționat parteneriatul public-privat aici ca model. Există alte state care aleg uh, o altă opțiune, modelul uh, acces deschis la nivel local, dar toate acestea nu vor avea de suferit de pe urma regulamentului nostru, pentru că, încă o dată, ideea este să facilităm, să promovăm astfel de modele. Și propunerea de regulament permite în mod explicit statelor membre să meargă chiar mai departe decât ce propunem. Am vrut doar să vă spun că, în ceea ce ne privește, suntem conștienți de faptul că aceasta este o provocare, e dificil să găsești echilibru corect și sigur că suntem mai mult decât deschiși spre o colaborare cu Comisia dumneavoastră, cu Parlamentul și cu Consiliul pentru atingerea acestui echilibru. Mulțumesc! Și acum, doamna Herzog. Mulțumesc foarte mult, vreau să mulțumesc comisiei și uh, vreau în primul rând să mulțumesc colegilor mei pentru implicare, pentru deschidere și pentru faptul că am colaborat într-un mod așa de constructiv. Există două aspecte pe care vreau să le subliniez și pe care vreau să le analizez în detaliu. În primul rând, putem crea oportunitate prin convergența piețelor energiei și telecomunicațiilor, spunând, de exemplu, că piețele energetice deja uh, au legătură cu fiecare locuință, așa că uh, au acest efect de comasare, de strângere împreună și rețelele inteligente energetice pot să reprezinte baza pentru sinergiile cu rețelele de telecomunicații. Deci, convergența între aceste două sectoare este una dintre principalele subiecte pe care vreau să-l analizez. Același lucru este valabil și pentru lanțul valoric. Nu vorbim aici doar despre uh, operatorii de telecomunicații, ci și de furnizorii acestora. Deci, e întregul lanț acolo. Și uh, nu vreau să ne purtăm, așa cum a zis Vladimir Ilici Lenin, uh, doi pași înainte, un pas înainte. Vrem să facem... Uh, Uh, cum a spus Comisia, doi pași înainte și cel puțin un pas înainte să fie din partea Parlamentului. Ar fi mai bine decât să faci doi pași înainte și unul înapoi, cum se întâmpla pe vremuri. Nu zic că nu va fi dificil, dar sper că vom putea îndeplini obiectivul menționat și de domnul Huckmark. Obiectivul de a avea rețele de internet pentru toți cetățenii din Europa, inclusiv cei din zonele rurale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Herzog. Dați-mi voie să repet încă o dată datele din calendarul pentru acest raport. 18 septembrie proiectul de raport, 3 octombrie data limită pentru amendamente la prânz, votul în ITRE pe 4-5 noiembrie și în plenară în ianuarie-februarie anul viitor. Mulțumesc! Facem acum o scurtă pauză până la ora 10, când vom uh, relua și începem cu voturile. morning, ladies and gentlemen. We will start the votes in... Bună dimineața, dragi colegi! Vom începe voturile peste un minut, așa că vă rog frumos să luați loc. Der Herr Reul möchte es, dass wir pünktlich sein, sind. Deswegen fangen wir an. Hallo, good morning. Aș dori să fim punctuali, așa că vă rog, haideți să începem. We have a huge amounts of votes. Avem foarte, foarte multe voturi în această dimineață. Așa că v-aș ruga frumos să luați loc în așa fel încât să putem începe. And we also have some rather complex votes. Și nu uitați că avem și câteva voturi destul de complicate, unde s-ar putea să trebuiască să verificăm ceea ce va lua ceva timp, așa că haideți să avansăm. And as usual, I shall ask for a test vote. Ca de obicei, o să trebuiască mai întâi să testăm votul. Deci s-a deschis votul, facem doar un test. vote is closed. S-a închis votul. This works. So let's start. It works. Okay. Funcționează. Bun, atunci putem începe. Primul vot, doamna Pilar del Castillo. Ms. Castillo, everything's okay? Okay. Toate bune și frumoase, doamna del Castillo. Da. Bun. Atunci începem cu primul vot. E vorba de raportul referitor la calitatea benzinei și a motorinei, raportul domnului Vidal Quadras. Doriți să luați cuvântul, domnule raportor? Aveți cartela de vot. S-a rezolvat. Bun. Mai ales la propriul dumneavoastră raport. Perfect. Deci, amendamentul 145. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 144 pentru, 154 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Doriți să verificăm la 146? Bun, verificăm la 146. închis votul. 18 in favor, 70, no, not 70, 37. 18 pentru, 37 împotrivă, nicio abținere, se respinge. Trecem acum la 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 164. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Avem două amendamente identice, 165-166, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 168 și 268 le votăm în bloc pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 170 și 269 împotri- pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi un alt bloc, 169 și 271 pentru, Împotriva. Abțineri. Se respinge. 171 și 270 le votăm în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 și 272 votăm bloc pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotriva, abțineri. Cred că ar fi bine să verificăm. 173 s-a deschis votul. Vote is closed. Ah. S-a închis votul. Da, n-am reușit să văd mâinile noastre ridicate, așa că iată, 49 pentru, 5 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă. Acum compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să-l verificăm? Compromisul 13? Îl verificăm. S-a deschis votul la compromisul 13. Just. S-a închis votul. 47 pentru. Deci se adoptă. Acum, amendamentul 186. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 191. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul 14. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 192 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 15. A, vreți să verificăm 192. Foarte bine, s-a deschis votul la 192. Closed. Vote is closed. Let's see. S-a închis votul. 40 pentru. Se adoptă. Acum, compromisul 15 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 210 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la compromisul 190. 597 Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum 198. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 199 pentru, Împotriva, abțineri, se respinge. 201 pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Vreți să verificăm? Just for... Closed. The vote is closed. S-a închis votul. Es și se respinge. Trecem la 202. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 229. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 231. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 230 și 251 împreună pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Așa că trecem la pen, 232 pentru, împotrivă. Nu pot să văd mâinile dumneavoastră. Cine împotrivă? Abțineri. Se respinge. Trecem la 253 pentru, împotrivă, Cine este pentru? Deci se adoptă. Mulțumesc. 254 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum ajungem la 213 pentru împotrivă abțineri se respinge. 250 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 214 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 255 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 266 și 267 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abține se respinge. 273. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 274. Pentru? Împotrivă? e greu de văzut. Abțineri? Haideți să verificăm. La 274. One PP too much. One, PP too much? Trebuie retras o cartelă de la PP. Ok. Yeah. It's okay, it's fine now. Yes. Acum e bine. 22 in favor, 32 against. 22 pentru, 32 împotrivă, 0 abțineri. Bun, 275 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 276 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 și 286 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 împreună cu 34, 298 și 299 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 cu amendamentele 35 până la 315. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 21 cu amendamentele 36 până la 326. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum ajungem la considerente. Compromisul A. 1 Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 41. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 42. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 44. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la 43. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. 46. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. 49. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotriva, Abțineri. Se adoptă. Acum 60. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 71. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 76. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 74. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75. 77 se adoptă. Vreți să verificăm? Bun, atunci nu mai verificăm. 75. 75 și Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 79. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 81. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 80 pentru, împotriva, Abține și se respinge. 82 pentru, împotriva, Abține și se respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva, Abține și se adoptă. 93 cu amendament oral pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 113. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentele 1 până la 2 pentru 122 pentru da, nu se văd mâinile ridicate. Vom verifica. Vom verifica 122. S-a deschis votul. There's one, two EPP so much. Două cartele de la PPE sunt în plus. EPP too much. Three EPP too much. Trei cartele în plus. Any higher? done, done. <laughs> Okay. It's okay now? S-a rezolvat, s-a închis votul. E destul de clar. 46 pentru, 10 împotrivă, 0 abțineri. Se adoptă. Acum 123 pentru, împotrivă, abțineri. Deci 123 am spus. În mod clar respins. Și acum în bloc, de la 8 până la 126 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Apoi, 142 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 143 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum votul. Final, vot electronic, s-a deschis votul. One EPP too much. O cartelă de la PPE este în plus. That's okay, the vote is closed. Foarte bine, s-a închis votul. 47 pentru, 8 împotrivă, nicio abținere. Felicitări domnului raportor. Berlinger. The next report is the Berlinger. Următorul raport este raportul domnului Berlinger. Și începem cu amendamentul 2 50 și 59. Le votăm împreună. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 61. Pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 69 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 77 pentru, Împotriva. Abțineri. Se respinge. 76 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 80 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Și acum împreună votăm 79 și 78 pentru. Împotriva. Nu e foarte clar. Abțineri. Așa că mai bine să verificăm. S-a deschis votul pentru 79 și 78. Vote is closed. Vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. 30 pentru, 25 împotrivă. 81. Then we move to 81. Who's in favor? 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Bun, verificăm 89 atunci. S-a deschis votul. closed. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. 30 de voturi pentru, 22 împotrivă. Bun, 91 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92, pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. 93 3D pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 97 am iertat. 96 se adoptă, spune domnul președinte. E din vina mea. Bun, 97. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 98. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 9. D. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 99. Pentru. Împotriva abțineri, se respinge. O sută. pentru, Împotriva. abțineri, se respinge. 101 pentru, împotriva. Cine este pentru 101? N-am reușit să văd. Și apoi se adoptă. 102 pentru, împotriva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 Okay, the vote is closed. S-a închis votul. 27 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Bun. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 126 pentru, împotrivă, se adoptă. 124 pentru, împotriva, abțineți, se respinge. 127 pentru, împotriva, abțineți, se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă 129 pentru, împotrivă, abțineți, se respinge. Acum 131 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 132 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Votăm împreună 17 și 133 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum 137. Amendamentul 137. Pentru. Împotriva. Abține și Se respinge. 136. Pentru. Împotriva. Abține și Se respinge. Compromisul 20. Pentru. Împotriva. Abține și Se adoptă. 142. Pentru. Împotriva. Abține și Se adoptă. 143. Pentru. Împotriva abțineri, se adaptă. 143, spuneam. Verificăm. Might be my fault. Oh, because I have a plus from the, The word is closed. S-a închis votul și se respinge. Acum 144. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 145 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20 de pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 146 am putea face un bloc de la 146 până la 150, dacă sunteți de acord. Bun. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și apoi putem face un nou bloc de la 151 până la 154. Sunteți de acord? Nu, nu sunteți de acord? Bun, le votăm individual. Începem cu 151. Pentru, împotrivă, abțineri, Se respinge. Probabil că era adoptat, dar nu știm, așa că verificăm. S-a deschis votul. Și se adoptă 33 de voturi pentru, 18 împotriva. Acum 152. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 153 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Votăm în bloc 21, 22, 155 și 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, pentru, Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 157 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 158 de pentru, împotriva, abțineri. Cred că putem verifica aici. 158 de. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este respins. 26 de voturi împotrivă, 25 pentru. Bun, 159 pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 160 pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă.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 1. Amendamentul 1. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 35D. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 37. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 42. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotriva Nu prea sunt sigur pentru că n-am reușit să vă văd mâinile. Bun, putem verifica 46? Dacă nu ridicați mâinile, e greu de văzut. S-a închis votul pentru 46 și avem 48 de voturi pentru. S-a adoptat în mod clar. Acum 48 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Vreți să verificăm 48? Foarte bine, verificăm 48, s-a deschis votul. The vote is closed. A închis votul și se respinge. 27 votes against. 24 pentru, 27 împotrivă. Bun, trecem acum la compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru împotriva abține se respinge. 55. Da, da, dar n-a ridicat nimeni mâinile, așa că nu putem vedea. Bun, atunci haideți mai bine să verificăm. 54. A deschis votul. Closed. Closed. S-a închis votul. În mod clar se adoptă, îmi pare rău. Acum, 56 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum ajungem la votul final. Vot electronic, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 52 de voturi exprimate, 52 de voturi pentru, unanimitate. Felicitări domnului Berlinger. And now we move on to the... Haideți să trecem mai departe la raportul Buzek privind eficientizarea pieței interne a energiei. Începem cu amendamentul 42. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Nu, se adoptă. Eram la 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 Verificăm 48. You have to. Yeah. But do it on the right time. 48. 48, we check. Verificăm 48. 32 de voturi împotrivă, 20 pentru, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 100 Apoi amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă. Da, mă scuzați, prima parte. Șaptezeci prima parte se adoptă. Pentru, împotrivă, abțineri se adopte clar. Partea a doua nu se votează acum, deci trecem la 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar. Verificăm amendamentul 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în mod clar. Amendamentul 78, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85, pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 116 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 120 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem apoi la 142, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Amendamentul 422 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 121 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 9 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 140 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 154 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 158 pentru, numai partea a doua, mă scuzați. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 153 pentru, 163 pentru împotriva abțineri se adoptă. 178 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem mai departe la 217, votăm numai prima parte pentru, împotrivă, nu e clar, haideți să repetăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 185, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum 197. Partea a doua. Partea a doua la 197 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge verificăm partea a doua de la 197. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13. Vreți să verificăm partea a treia? Bine. Partea a treia de la 197. Am verificat partea a doua. Acum am verificat partea a doua și acum verificăm și partea a treia. Verificăm partea a treia de la 197. S-a închis votul și se adoptă 27 la 25. Compromisul 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 207, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă, Abțineri, cred că se adoptă, dar ar fi bine să verificăm. Partea 3 de la 207 S-a închis votul. Se respinge cu 27 de voturi la 24. Trecem la 208 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 153 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 233, prima parte, pentru împotrivă abțineri se adoptă se respinge. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 251 pentru împotriva abțineri. Nu văd ce votați. Se adoptă. Vreți să verificăm? Se adoptă. Bine. 253 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm 253. The vote is closed. Adopted. It is adopted. 200... Se adoptă. 254 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 254 s-a deschis votul. Se adoptă. 254 pentru împotriva abțineri se adoptă. 257 pentru împotriva abțineri se adoptă. 258 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă, 259 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 261 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 376 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 278 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 279 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 280 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă, 287 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 288 prima parte pentru împotriva abțineri se respinge, partea a doua pentru împotrivă abțineri se respinge. 290 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 300 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 301 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. Compromisul 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 314 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 315 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 335 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 336 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 339 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 357 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 358 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 360 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 361 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 362 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 363 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 365 pentru împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 27 pentru Împotriva abțineri se adoptă 368 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 372 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 374 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 375 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 377 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29, compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 382 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, ab abțineri se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 404 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 405 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 420 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Un punct legat de regulamentul de procedură, domnul Rubich. Mulțumesc foarte mult! La amendamentul de compromis 34, 209 nu este redat corect. De aceea aș dori să corectez. Large role to play in storing electricity. correct wording. Aceasta este formularea corectă și cred că îmbunătățește compromisul 34. Mulțumesc! Presupun că toată lumea e de acord. Trecem la vot. Amendamentul de compromis 34. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 209 cu un amendament oral al domnului Rubich pentru, 209. 209. Ultima frază din amendamentul 209 ca o completare. Storage has a large role to play in storing electricity. Yeah. Okay? In favor? Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 435 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 436, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vreți să verificăm? Prima parte, bine, verificăm 436, prima parte. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul se adoptă cu 30 la 21. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 35, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 444, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 446, pentru, împotrivă, nu ridică nimeni mâna. Pentru. Nu, celelalte sunt caduce. Deci trebuie să votăm 446, este corect. Cine este pentru 446? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 457 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 458 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 459 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 460 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 403 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 461 pentru, abțineri, împotrivă, se respinge. 462 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente, amendamentul 11 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 12 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13, prima parte, pentru împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Un punct de procedură, vă rog. Eu aș dori să depun un amendament oral pentru a înlocui decarbonizare cu sustenabilitate, după ce m-am consultat cu raportorii. Domnule Buzec? Da, susțin această modificare și uh, aș trece un plus pe lista de vot în loc de minus. Sustenabilitate în loc de decarbonizare. La 14. Dacă toată lumea e de acord, haideți să votăm acest amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 41 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 3 pentru împotrivă, Împotrivă. Abțineri se respinge. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. în altul 6. Vreți să verificăm 5? Verificăm. Verificăm amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă pat cu 46 la 5. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Haideți să votăm în bloc 7 și 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum și la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. The S-a închis votul. 47 de voturi pentru, două voturi împotrivă. Felicitări, domnule Buzec! Un rezultat foarte bun! The next one is a bit complicated, but I hope we got through. Uh, Următorul e puțin mai complicat, dar sperăm să ne descurcăm. Este vorba de raportul Goebbels privind uh, produse de tutun. Începem cu amendamentul 483. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Putem trece apoi la următorul, amendamentul 99, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 până la 114, votat în bloc, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm? Se resping 25 la 24 pe, împotrivă. Amendamentul 115, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar deloc. Haideți să verificăm. 115. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 37 la 12 și o obținere. 117. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 118. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 120. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Trecem apoi, la 124 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. 1, 2, 6 verificăm. S-a deschis votul. Osta două șase. S-a închis votul. Se adoptă cu 45 la 3, clar. Următoarele în bloc, 127, 153 și 25. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se resping. Avem din nou un vot bloc de la 128 până la 139. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar un bloc de la 140 la 147. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151. 151. Cine este pentru? Se corectează domnul președinte. Trebuie să avem întâi votul pe 150. 150. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 152, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 154, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul B, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. șaisprezece. Acum cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul ce? cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un bloc, vot în bloc, de la 225 până la 227, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul de Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi avem un vot în bloc de la 250 la 252. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul bloc de la amendamentul 9 la 262. Votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 263 este retras și trecem atunci la 264. Cine este pentru? 264. Împotrivă. Abțineri. Punct procedural, domnule Benson cu microfonul, vă rugăm. 263 PP retrage acel amendament. Avem 264 oricum, pentru că celălalt a fost retras. Da, mulțumim, domnule Benson. 264, votăm aici acum. Votăm 264. Bun. Acum votăm asta. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 266. Vreți să verificăm? Am votat 264 și vreți să verificăm? Bun, dacă vreți să verificăm, să verificăm. 264 verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 266. Cine este pentru? Caduc. Nu, nu este caduc, spune domnul președinte, doar dacă 264 se adoptă. Deci am adoptat acest bloc de la amendamentul 9 la 262. Prin urmare, toate amendamentele 263, 265 devin caduce. ...266. Trecem la 266. Cine este pentru 266? Împotrivă? Verificăm electronic 266. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 pentru, 22 împotrivă, nicio obținere, se adoptă. Avem un mic bloc, 267, 269, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi ajungem la compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 306, cine este pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă 307, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 308, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Avem un vot în bloc de la 309 la 313, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vreți să verificăm compromisul F? Bun, verificăm cu vot electronic. Nu e clar, s-a deschis votul. S-a închis votul. Haideți să vedem. Se adoptă cu 35 la 12. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 363, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 364, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Un nou vot în bloc de la 365 la 368, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 369, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot în bloc 370-372, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 373 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 374 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 375 și 376 împreună, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 381. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Vot în bloc de la 380 la 65. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 384 până la 391. În bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Se adoptă, se corectează, domnul președinte. Verificăm întregul bloc. De la 384 la 391. S-a închis votul. Se resping cu 25 împotriva 22 pentru 392 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 393. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 394. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 395. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mai bine verificăm. 395. 395. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 la 20. 397. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 399, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 400, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 401, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 402, pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 403, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 405 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 407 împotrivă, abțineri, se respinge. 408, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 439, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 440, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 443, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 451, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19, cine este pentru? împreună cu 468. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 469 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Nu se adoptă, se respinge, se corectează domnul președinte 469. Respins clar. Deci 470. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 471 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 474 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm în bloc 475, 476, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm electronic 475 și 476. Votăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24 la 22 și trecem la amendamentul 477 până la 479. Identice. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 481, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 482, pentru, împotrivă, nu e clar deloc. Haideți să verificăm 482. S-a închis votul se adoptă cu 25 la 23 și 2 abțineri. Considerentele acum. Amendamentul 21, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se respinge 22, cine este pentru? Abțineri. Împotrivă, se adoptă. 23, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47. Pentru. Ab... Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul K. Kappa. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 62. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? 63. S-a deschis votul. clar se adoptă cu 40 la 6. Următorul este 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 83, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94, nu, trecem la 95, 95, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la votul final. Electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu 37 de voturi pentru, 10 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări, domnule Goebbels. The next voting is a mandate for the trilogue. Și următorul vot este mandatul pentru trilog. Raportul este domnul Butikofer. Okay, we'll take them one after. Yeah. One. First amendment is number two. Începem cu amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Numărul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Numărul 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Numărul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Numărul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 11 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Asta n-a fost prea clar. Încă o dată. Pentru. Toată lumea e pentru. Toată lumea este pentru. Perfect. Se adoptă. Acum 19. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Ajungem la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. question, Rubik. Only one vote electronic closed. The vote is closed. S-a închis votul. 36 to 1. 36 pentru, un vot împotrivă, 7 abțineri. Felicitări domnului Buticofer. Și acum un vot final, un vot unic, e o întrebare orală în ceea ce privește planul de acțiune antreprenoriat 2020, o întrebare a domnului Rubich. Vom vota electronic. S-a deschis votul. You want the floor, Mr. Rubik? Did, did you ask for the floor? Ați cerut să luați cuvântul sau votați? closed. The vote is closed. S-a închis votul. So Clearly majority, 31, 37. 37 de voturi pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări domnului Rubik. Rubich. Finished with the votes. Iată că am terminat cu voturile, așa că aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru ajutorul dumneavoastră. E pentru prima dată când am fost președinte și am votat, așa că vă mulțumesc. Kreuzmann ist Kreutzmann is here, Mrs. Valian yeah. noch hier, weil du bist da, das Mr. Kreuzmann. What we have left... Ce ne-a mai rămas pe ordinea de zi de astăzi? Punctul 19. Feedback privind rogurile în desfășurare. Așa că începem cu domnul Kreutzmann. pentru că doamna Vălean încă nu e. Thank you very much, Chair. Um, I have good news. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Am vești bune și cred că după amiază la ora 1 vom avea o ședință finală. Noastră ați vorbit despre Cosme. Suntem gata să găsim o soluție. Președintele, dacă vreți să discutați în mod bilateral, vă rog frumos, ieșiți pe hol. So, we who wants to listen to our... În așa fel încât să putem să-l ascultăm pe domnul Kreutzmann. Actually hear what he's saying. Și să putem auzi ce are de spus. Oh. Jürgen, wir, yeah. wir geben dir ein, eine Minute. Ja, yeah, okay. Da. Să mai stăm un minut, Jürgen, bine? Da. Das ist besser so. We leave and then you can talk. <laughs> Okay, so, oh, I can make, I can make, Bitte, it, I can make it short. We... Foarte pe scurt, domnule președinte. Am avut o discuție despre actele delegate, acolo am găsit o soluție foarte bună și cealaltă discuție era referitor la praguri. Și vrem să avem și acolo o soluție. Știm că și Consiliul ar vrea să adauge ceva acolo O rămâne de văzut ce fel de soluție vom găsi. În orice caz, la ora 1 avem o întâlnire cu raportorii din umbră, așa că să sperăm că la ora 1 vom reuși să găsim o soluție finală pentru acest trilog între Parlament, Consiliu și Comisie și poate că la ora 1 vom avea vești mai proaspete. Mulțumesc! Ok, thank you, Mr. Kreuzmann. Mulțumesc, domnule Kreuzmann. Mai dorește cineva să ia cuvântul? To be so. Se pare că nu. Doamna Vălean încă e în negocieri, deci nu va fi prezentă. De aceea vom avea doar un singur mesaj ce ne-a mai rămas de transmisie referitor la data următoarei reuniuni, 8 iulie 2013 de la 3 la 6 și jumătate și pe 9 iulie de la 9 la 12 jumătate și de la 3 la 6 jumătate. Aveți ceva la diverse? Da sau nu? Aveți? Mai avem timp. Foarte bine, atunci asta este tot. Vă mulțumesc tuturor și vă urez drum bun spre casă. Bye.